Was hat er gesagt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Dragi colegi, reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri va fost înmânat. Există obiecții la acest proces verbal? Nu? atunci se adoptă. Pe ordinea de zi se află declarațiile Consiliului și ale Comisiei în legătură cu situația din Orientul Mijlociu și din Gaza. Este o adevărată onoare pentru noi să-l primim aici pe Ministrul Afacerilor Externe al președinției în exercițiu, domnul Schwarzenberg. În Astfel de cazuri, uh, în mod normal, dânsul fusese plecat, deci a ajuns în ultima clipă, așa că vă mulțumim pentru această prezență. Ca întotdeauna, suntem foarte bucuroși să avem aici pe doamna comisar responsabilă, doamna Ferrero-Valner, care cunoaște foarte bine conflictul și regiunea. Bun venit, doamna comisar! Dragi colegi, e adevărat că nu suntem foarte numeroși,